a fost uh, distribuit, de asemenea și textele adoptate, dacă sunt observații. Da? Vă rog, vă rog frumos, aveți, aveți cuvântul. On behalf of the ENF group, I'd like to make... Mulțumesc. În numele grupului ENF vreau să cer o schimbare a ordinii de zi pentru a avea o dezbatere asupra jihadiștilor. E vorba de înlocuirea unui punct de joi dimineață. Președintele, dar nu vorbim despre acest lucru. Foarte bine, domnule președinte sul processo verbale chi deve în legătură cu procesul verbal, dacă dorește cineva să intervine, nu e vorba de ordinea de zi momentan, e vorba de procesul verbal al ședinței din 8 februarie. Domnule Carver, vreți să luați cuvântul pe procesul verbal sau pe altceva? Pentru că trebuie să decidem mai întâi ce facem cu procesul verbal. Nu e pe procesul verbal. Atunci procesul verbal e considerat